vom învinge încă o dată criza cu care ne confruntăm astăzi. Vă mulțumesc! Merci. Thank you, President Van Rompuy. Colleagues, the debate... Mulțumim, domnule președinte Van Rompuy. Stimați colegi, dezbaterea este încheiată pe acest punct. Vom trece la următorul nostru punct de pe ordinea de zi, și anume declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la summitul G20. I can see Mr. is just preparing himself. Îl văd pe domnul Chastel că tocmai se pregătește. And when he takes his seat, I give him the floor straight. În momentul în care va lua loc, îi voi da direct cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, președinția Consiliului și Parlamentul European au avut deja ocazia să discute despre întâlnirea grupului G20 pe data de 20 octombrie, înainte uh, de întâlnirea ministerială a grupului G20 și așteptând să vedem ce se ce va fi întâmplat la Seul. Noi, europenii, am fost bine pregătiți pentru această întâlnire, atât la nivel ministerial, cât și la nivelul șefilor de state și de guverne. Am înțeles faptul că lipsa de coeziune între noi, europenii, ne-ar duce rapid la epuizarea credibilității Uniunii Europene pe scena internațională. Și comentariile din întreaga lume au arătat un bilanț uh, împărțit, să spunem, în legătură cu summitul de la Seul. Eu, personal, cred că trebuie să continuăm să fim totuși optimiști chiar dacă rezultatele obținute nu au fost uh, atât de extraordinare cum ar fi cum le-am fi dorit. Înainte de summitul de la Seul eram convinși că partea cea mai dificilă era să nu ne pierdem elanul să nu facem greșeala de a crede că nu mai avem nevoie de coordonarea la nivel global, cu pretextul că nu mai eram în situația critică în care eram acum un an și jumătate sau acum șase luni. Credem în continuare că um, factorii de decizie la nivel politic practic trebuie să ia aceste hotărâri, dar cred că ei au o responsabilitate și mai importantă și anume să se asigure că aceste hotărâri nu rămân pe hârtie, ci au efecte concrete până la capăt. Și summitul de la Seul a arătat faptul că adevărata provocare pentru grupul G20, deci pentru noi toți, uh, este să înțelegem cum se poate continua sau accelera punerea în aplicare. Trebuie să trecem de la intenții bune la rezultate concrete. Și toate aceste lucruri sunt importante, cel puțin din două motive. Primul motiv este acela că piețele, piețelor nu le, este, nu le sunt suficiente declarațiile, așteaptă efecte concrete în decurs de 20 sau 30 de zile după summit, după ce mass media și-au retras eh, camerele de luat de vedere de pe scenă, dar sănătatea planetei nu este doar rezultatul acestor progrese obținute în două, trei zile, ci este rezultatul muncii noastre constante și dumneavoastră, Parlamentul European, știți mai bine ca oricine acest lucru. Al doilea motiv este la fel de important ca și primul și vă privește direct. Cred că parlamentele, Parlamentul European și parlamentele naționale pot să aibă un rol important de jucat, un rol de control, dar și de imbolt politic, impuls politic um, la nivel european și internațional pentru a se asigura că această muncă de punere în aplicare de la un summit la altul um, are loc și că grupul G20 devine din ce în ce mai mult un proces și nu doar o serie de întâlniri. În ceea ce privește conținutul, substanța, contribuția Uniunii la o creștere uh, susținută, durabilă și echilibrată este acum clară și se bazează pe anumite principii planuri de consolidare fiscală orientate înspre o creștere durabilă și diferențiată, strategia UE 2020 pentru reforme structurale necesare pentru a sprijini mai ales crearea de locuri de muncă, programul de reformă din sectorul și de pe piețele financiare și, în fine, consolidarea guvernanței economice a Uniunii Europene. Adaug faptul că Uniunea este foarte implicată în procesul de peer review din cadrul grupului G20. Noi, europenii, suntem obișnuiți um, cu acest exercițiu și știm cât de util poate fi el fiecare trebuie să-și facă treaba și să dea dovadă de voință de a contribui la cadrul de acțiune pentru creștere economică. Încă o dată și în spiritul observațiilor mele precedente, lupta împotriva protecționismului nu o putem câștiga odată pentru totdeauna, ci doar păstrând un anumit nivel de alertă la nivel global tot timpul. În fine, aș dori să subliniez trei evenimente importante din ultima lună Primul este reforma Fondului Monetar Internațional, pentru că europenii au dat dovadă de faptul că sunt gata să facă, să-și să se achite rolul lor pentru ca FMI-ul să facă față noi realități economice și internaționale și pentru a, avea, a da un rol sporit economiilor emergente. Am acceptat să ne reducem prezența în Comitetul Executiv din, F, din Fondul Monetar Internațional și am făcut concesii în ceea ce privește cotele parte, dar cred că am păstrat și ce era mai important pentru noi și, de fapt, comunitatea internațională în general a avut de câștigat. În ceea ce privește acordul numit Basel III, în ceea ce privește exigențele de capital pentru bănci, cred că ne îndreptăm în direcția cea bună și este, bineînțeles, esențial ca acest angajament uh, Basel III să fie aplicat de toate statele implicate și această chestiune a punerii în aplicare, bineînțeles, va rămâne pe ordinea de zi pe agenda politică a Uniunii și a grupului G20. În fine, în ultimele săptămâni, când vedem ce s-a întâmplat în așa numitul război al valutelor, al monedelor, Uniunea Europeană și-a făcut partea și pentru a arăta că uh, rata de schimb trebuie să uh, fie oglinda uh, proceselor economice, realității economice și nu să uh, se facă, să se lupte un război uh, competitiv între diferitele monede. Uniunea Europeană, europenii um, au anumite oportunități, trebuie să se coordoneze în continuare pentru ca la anul și până la summitul de la Cannes 2011, grupul G20 să rămână la înălțimea așteptărilor. Provocarea majoră a noastră este că trebuie să arătăm că un forum născut pentru a face față crizei este capabil să contribuie și să dea imbold pentru a atinge obiective și pe termen mediu, cum ar fi o creștere globală mai susținută, și echilibrată, reguli clare și echitabile pentru piețele financiare internaționale și organisme internaționale mai reprezentative a lumii de astăzi și mai capabile să ajute guvernele naționale și instituțiile europene în gestionarea globalizării. În cadrul grupului G20, domnule președinte, cred că trebuie să arătăm în, ultimii, în următorii ani că această globalizare nu este doar una economică, ci și și mai ales politică. Vă mulțumim, domnule Chastel. Acum are cuvântul domnul președinte Barroso în numele Comisiei. Members, uh... Domnule președinte, stimați deputați, înainte de summitul din această lună, au existat preocupări că, în, odată ce uh, criza Uh, se va retrage, G20 nu va mai putea să își uh, îndeplinească rolul ca for global de coordonare. După acest summit din această lună, lună pot să vă asigur că acest scenariu negativ nu s-a confirmat. Am văzut cum G20-ul a trecut de la o abordare de criză la o abordare ce tinde spre guvernanță. S-au discutat diferite aspecte, asupra unora nu s-a căzut de acord, cum ar fi uh, taxa um, pe tranzacțiile financiare, însă s-au făcut progrese constante pentru a aborda provocările economice globale. Știu că rezultatele au fost primite cu un oarecare scepticism, pentru că nu a existat uh, rezultate spectaculoase, numai bune pentru știrile de, uh, de seară. Însă, ceea ce nu s-a observat este faptul că procesul G20 în sine este o știre spectaculoasă. Este un proces la care toată lumea care se așează la masa negocierilor um, împărtășește aceleași valori ale negocierii și ale compromisului. Statele Unite, China, Rusia, Brazilia, uh, Japonia, Argentina, Africa de Sud, Corea. Simplul fapt că toate aceste țări sunt împreună la masa negocierilor și discută reglementări financiare, de exemplu, trebuie să fie recunoscut ca atare, și anume un progres extraordinar care nu ar fi putut fi posibil acum câțiva ani. Summitul de la Seul a fost un, pro un progres, un pas înainte în acest sens și în sensul lansării unei noi agende, nu uh, un eveniment spectaculos. Uniunea Europeană, reprezentată de mine și de președintele Consiliului, Consiliului European, um, a adus o contribuție foarte importantă și la nivelul ministrilor de, ministrilor de finanțe, unde Uniunea Europeană a fost uh, reprezentată de domnul comisar Oli În general, concluziile reflectă prioritățile stabilite de Uniunea Europeană înainte de Seul și Uniunea Europeană ar trebui să fie mândră de contribuția adusă la acest proces. Dați-mi voie să subliniez o serie de realizări cheie. În primul rând, Uniunea Europeană s-a dorit um, a dorit să se facă acțiuni pentru uh, ocuparea forței de muncă, pentru uh, abordarea dezechilibrelor uh, economice și așa mai departe. Știam cu toții că va fi dificil să găsim o abordare comună pentru a aborda dezechilibrele globale, dar după negocieri dure s-a abordat o poziție de cooperare, astfel încât economiile sunt puse la un loc pentru a uh, aborda aceste probleme. Așadar, există un angajament pentru a se combate dezechilibrele existente. Și nu trebuie să subestimăm importanța acestui lucru. Modul în care s-a ales să se procedeze ne-a arătat că Uniunea Europeană este un lider în direcția asta poziția europeană a inspirat liderii G20 pentru, ca metodă de combatere a inegalităților și dezechilibrelor uh, la nivel global. În 2011 se va uh, stabili mecanismul pentru combaterea uh, dezechilibrelor la nivel mondial. Și noi vom dori să consolidăm acest mecanism cât se poate de mult și să ne asigurăm că este uh, Uh, aplicat cât se poate de bine în timpul președinției franceze a uh, grupului G20. Este important că am ajuns la aceste rezultate, dar trebuie să vedem și cum vor fi ele uh, aplicate. Al doilea progres se referă la ratele de schimb. Nu se poate înregistra un progres fără aceste rate de schimb. Uniunea Europeană a insistat pe soluții co- cooperative. Am căzut de acord să uh, adoptăm un sistem de rate de schimb mai orientat uh, spre piață. Uh, ne vom abține de la evaluări comparative și vom fi uh, vigilenți în ceea ce privește ratele de schimb pe piață. Aceste, rezolu- aceste uh, soluții vor uh, constitui o bază foarte bună pentru președinția franceză a G20. În a, în a, de asemenea, mă bucur că la G20 s-a sprijinit reforma istorică a uh, uh, femeiului. S-au uh, depășit chiar uh, așteptările de la Pittsburgh în acest sens Faptul că am putut să împărtășim responsabilitatea înseamnă că acum Fondul Monetar Internațional are baza necesară pentru a își continua activitatea, așa nume uh, combaterea dezechilibrelor globale și tensiunilor de rate de schimb. Țările trebuie, de asemenea, în schimb, să își arate responsabilitatea suplimentară asumată pentru guvernanța la nivel global. Foarte importantă este și implementarea. Ne bucură uh, sprijinul arătat reformei Basel III și, uh, bineînțeles, vom continua să uh, lucrăm la consolidarea instituțiilor uh, esențiale. Se va continua cu uh, consolidarea uh, macroprudențială, cu piețele financiare și așa mai departe. Uniunea Europeană este lider în acest domeniu și va contribui la procesul G20 în acest sens. Acum este important să ne asigurăm că toate angajamentele luate vor fi și aplicate conform programului stabilit pentru a ne, asiguri, ne asigura că la nivel global există condiții egale. Iar Statele Unite ne-au asigurat că uh, împărtășesc angajamentul nostru în acest sens din nou s-a reiterat um, com, com, um, angajamentul de combatere a protecționismului la G20. În plus, în ceea ce privește dezvoltarea, este foarte important ca dezvoltarea, comerțul să fie, să meargă mână în mână. Dezvoltarea este pusă foarte sus pe ordinea de zi a G20. Vor exista activități uh, orientate uh, spre donatori, uh, și acest lucru va duce la um, susținerea eforturilor noastre în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Este, uh, a fost publicat un uh, document care este deschis uh, consultărilor la ora actuală. Nu în ultimul rând, salut uh, planul G20 anticorupție uh, un plan uh, și în plus uh, eforturile de a ajunge la rezultate la Cancun. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, interesul tot mai mare pe care mediul de afaceri și sindicatele îl uh, manifestă arată faptul că uh, succesul că G20 s-a impus ca un mare efort de coordonare economică și mondială. Am participat și la summitul uh, mediului de afaceri G20 Business Summit, unde am subliniat importanța și răspunderea socială a întreprinderilor răspunderea corporatistă. Am uh, primit uh, și reprezentanții sindicatelor din uh, Asia, din America de Sud. Această delegație care era condusă de Confederația Europeană a Sindicatelor a pus accentul pe ocupare și a subliniat faptul că Europa propunea într-adevăr integrarea ocupării și a dimensiunii sociale în concluziile acestui summit. După Seul, ne întoarcem uh, privirea acum spre uh, următoarea președinție și spre summitul de la Cannes din noiembrie 2011. Trebuie să profităm de această ocazie pentru ca unul dintre statele membre să, afl- să se afle în uh, cabina de pilotaj. Trebuie să ne contribuim în mod coordonat să șlefuim uh, ordinea de zi a uh, summitului G20. Comisia susține președinția franceză G20 uh, în toate prioritățile sale. Una dintre ele este reforma sistemului monetar internațional, pentru care există o serie de propuneri coerente, mai ales pentru a îmbunătăți stabilitatea și pentru a reduce volatilitatea uh, ratelor de schimb. Propunerea noastră vizează și reducerea volatilității premii, uh, prețurilor materiilor prime. Comisia va face o propunere în ce privește materiile prime uh, în următoarele luni. Uh, președinția franceză reprezintă o ocazie unică de care trebuie să profităm pentru a permite Europei să marcheze uh, această agendă mondială. Astfel, G20 va consolida prezența sa pe scenă mondială și economică și va juca un rol cheie în îndeplinirea așteptărilor mondiale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, mulțumim domnule președinte Barroso. Vor lua acum cuvântul reprezentanții grupurilor politice. În primul rând, domnul Goze în numele grupului PPE. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am uh, doar un minut la dispoziție. Domnule ministru, reprezentant al președinției belgiene, domnule președinte al Comisiei, dragi colegi, mai întâi, domnule ministru, aș dori să vă spun cât de mult am apreciat evaluarea dumneavoastră lucidă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la ultima întâlnire a grupului G20 și faptul că sprijin propunerile dumneavoastră pentru viitor. Trebuie să constatăm că rezultatele obținute au fost uh, destul de uh, puține, chiar dacă s-a aprobat Basel III și reforma FMI. Domnule președinte al Comisiei, trebuie să sperăm că summitul de la Seul va deschide calea aplicării propunerilor ambițioase ale președinției franceze, justificate de și, urgența și situația dificilă care continuă să existe. Uniunea Europeană trebuie să facă multe pentru a se asigura că va avea un cuvânt de spus în lume. Când spuneți, domnule președinte al Uh, comisiei că cetățenii așteaptă acte și nu vorbe, aveți dreptate. Lumea economiei și finanțelor pune probleme în legătură cu armonizarea internațională a regulilor și uh, piețele reacționează rapid. Uniunea Europeană nu trebuie să fie naivă și trebuie să se asigure că va beneficia de um, echitate. Domnul Bulman are cuvântul. Colegen. Stimați colegi, stimate colege, doamna Harms azi de dimineață a pus întrebarea următoare. De ce nu mai sare scânteia de la summituri înspre populație? De ce nu se creează curaj și încredere după aceste summituri? Când v-am ascultat în această dimineață și acum domnule Barroso sau pe domnul Van Rompuy și acum Consiliul, îmi dau seama de ce scânteia nu sare înspre public. Nici măcar aici în sală n-a sărit scânteia. Uitați-vă în jur ar fi interesant și important ca mai mulți colegi să fie prezenți. Dar de ce nu sunt prezenți? Este greșit, bineînțeles că nu sunt ei aici, dar nici nu află ceva nou. Ne povestiți lucruri care deja au fost în ziare de 20 de ori și nu ne dați niciun fel de răspuns la întrebările foarte directe și clare care vi s-au adresat. Ce s-a întâmplat cu taxa pe tranzacțiile financiare? Colegul Schulz v-a întrebat de mai multe ori cu privire la asta și nu am avut niciun răspuns. Nu este pe ordinea de zi a summitului G20 la Seul. Vreau să știu de ce și aș vrea să știu de ce Consiliul uh, Uh, european, de ce uh, președinția belgiană spune că este pentru, însă summitul, la summitul european, la ultimele uh, trei reuniuni, se a discutat numai despre o astfel de despre un studiu de fezabilitate la nivel global și nu la nivel european. Și domnule Barosu, când vine domnul Șemeta să ne spună uh, și să ne explice de ce nu există studiul de fezabilitate la nivel european. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci sala va fi plină și vă vom asculta, dar nu ne mai evitați. Pentru că anual am vorbit în Europa despre 200 de miliarde. întrebați pe colegii din Comisia de Buget pe ce nimicuri se ceartă, pe ce sume minuscule se ceartă pentru a face progres. Trebuie să umplem deciziile de viață ca, pentru că atunci acest lucru se va vedea și la nivelul populației. Vă mulțumesc, doamna Desan, în partea ALDE. Sigur că summiturile și uh, reuniunile sunt foarte, Europa, sunt foarte importante, dar dacă Europa nu va duce o ofensivă în uh, comun, summitul G20 va rămâne un duel între China și SUA, din care noi uh, vom uh, ieși uh, fără să fim câștigători. Sigur că zona, Europa, zona euro se confruntă cu probleme uh, care necesită reacții energice pe plan intern, însă sistemul internațional trece printr-o perioadă critică și care aduce probleme suplimentare și care creează pentru Europa o concurență uh, pe atât de destabilizatoare cât pe cât uh, uh nedreaptă. Deci G20 trebuie să vină cu un proiect nou pentru o nouă ordine monetară internațională la nivel mondial, bazându-se pe uh, o, un talon de referință format dintr-un uh, coș de monede bazate pe euro, dolar, yuan și yen. Uh, trebuie să ne uh, luăm angajamente pentru a combate paradiscurile fiscale. De asemenea, activitatea agențiilor de rating nu este uh, încadrată și e regretabil cu atât mai mult cu, cu cât noi uh, probleme apar, mai ales reglementarea uh, Uh, prețurilor materiilor uh, prime, uh, zăcăminte, minerale sau agricole. Și aș dori să vă fac o sugestie. Pe această temă, cred că Europa ar trebui să propună înființarea unei organizații mondiale a materiilor prime. Într-adevăr, există un risc care plutește deasupra economiei mondiale cu presiunea exercitată de către țările producătoare. Mă gândesc mai ales la China, iar speculația în ce privește uh, materiile prime agricole este imorală pentru că aduce un risc de foamete pentru uh, țările în curs de dezvoltare. Pe toate aceste chestiuni importante care vizează echilibrul la scară mondială, eu uh, am o convingere, respectiv faptul că președinția franceză a G20 nu va fi cu adevărat utilă decât dacă din capul locului se înscrie într-un cadru european. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumim. Următorul vorbitor este domnul Le Iaric, în numele grupului GUE. Are un minut. Domnule președinte, dragi colegi, amploarea crizei globale și criza de mediu uh, necesită o acțiune hotărâtă a Uniunii Europene în grupul G20, care să nu se bazeze doar pe declarații în legătură cu reforma lumii financiare internaționale. Lumea nu trebuie să se confrunte într-o jungă capitalistă, trebuie să se aplice norme sociale, de mediu și de crearea de locuri de muncă în sistemele de schimb. Trebuie să luptăm împotriva flagelului șomajului, care afectează acum peste 250 de milioane de oameni pe planetă și trebuie să se pună capăt politicilor de austeritate în curs. Din potrivă, trebuie uh, să luptăm împotriva paradisurilor fisca- fiscale și să taxăm uh, fluxurile de capitaluri și să se reglementeze prețurilor materiilor prime, mai ales agricole. Trebuie să se reformuleze sistemul uh, monetar internațional cu un nou rol pentru Fondul Monetar Internațional bazat pe dezvoltare durabilă și crearea unei monede mondiale universale care să poată să se ridice împotriva legidoralului. Trebuie să punem capăt acestui scandal al agențiilor de rating care uh, hotărăsc de toate doar în beneficiul băncilor. Uniunea Europeană trebuie să facă față acestor provocări. Mulțumim. Acum trecem la procedura spontană de luare a cuvântului. Domnul Papa Nicolau dorește să ia cuvântul. Domnule președinte, președinte, declarația cu privire la rezultatele summitului G20 este importantă, însă trebuie să aibă loc o a doua lectură, pentru că există anumite puncte pe care trebuie să le uh, detaliem. 70 de 20 uh, de uh, țări uh, au o politică necoordonată. Statele Unite au o altă politică economică, Uniunea Europeană are o altă politică și un alt tip de politică economică este urmărit de China. China încearcă să își mențină în mod artificial moneda la un curs de schimb scăzut. Și atunci mă întreb către cine este adresată această declarație. Mi se pare greu de crezut că această declarație este adresată unor țări care au un rol neimportant pe scara mondială. Însă dacă summitul G20 uh, dă astfel de declarații, trebuie să pornim de la premisa că ia, sunt luate în serios astfel de declarații, pentru că avem nevoie de reacții, având în vedere criza financiară. Vă mulțumim, domnul Gărenț. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare care era destinată domnului Barroso inițial. Cum nu se află în sală, aș dori să o adresez președinției belgiene. Se practică dumpingul comercial astăzi fără a încălca regulile antidumping ale OMC. Într-adevăr, cu o monedă subevaluată se ajunge la aceleași rezultate. Chiar dacă începem în mod timid să abordăm această temă a devaluării monetare competitive, problema ceea ce este suportabil pentru Uniunea Europeană rămâne de actualitate. Iată întrebarea mea pentru președinția belgiană. Dacă G20 nu reușește să pună capăt dezordinii sau haosului monetar, credeți că negocierile de la OMC uh, vor putea fi finalizate cu succes? Mulțumim. Domnul Salavracos. Mulțumesc, domnule președinte. Summitul G20 din noiembrie, după părerea mea, nu a dat adevărate rezultate. Încă o dată, acest summit a arătat uh, că Statele Unite au o poziție predominantă și China, de asemenea, um, are un cuvânt greu de spus. Noi ne confruntăm cu o criză din 2007 încoace, declanșată de problemele de lichidități ale băncilor americane, de fapt uh, nu e așa? Și, după cum știm, uh, guvernul american a trebuit uh, să emită monedă. 700 de miliarde de dolari uh, la început și plus încă 600 de miliarde câteva luni mai târziu. Um, confruntată cu această politică stat, a Statelor Unite, Uniunea Europeană și mai zona euro au rămas fidele uh, principiului stabilității monetare, lăsând astfel deschisă calea speculanților uh, pe uh, spuza anumitor economii europene și mai ales din zona euro. Propun, domnule președinte, să se examineze posibilitatea injectării um, de monedă nouă, proaspătă în Europa sau uh, emițând monedă sau emițând obligațiuni. Monsieur Danton. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Concetățenii noștri ne așteaptă. Așteaptă ca Europa să intervină pe această temă a guvernării mondiale. Trebuie să venim cu propuneri, dar și să adoptăm decizii. Mai mulți vorbitori în această dimineață au subliniat faptul că președinția franceză a G20 ar putea fi o ocazie unică pentru Europa. Bineînțeles, sunt uh, întru totul de acord cu o astfel de idee și cred că, într-adevăr, a sosit momentul ca Parlamentul să fie uh, informat uh, sistematic de către lucrările G20, de către președinția franceză. Cred că președintele francez ar fi dispus să vină să ia cuvântul în plenul Parlamentului European. Domnule președinte, aș dori să vă rog să-i transmiteți această propunere. Merci. Mulțumesc. Pentru a finalizat dezbaterea și pentru a răspunde la o parte din întrebări, aș dori în primul rând să-i dau cuvântul domnului comisar Pibalks. Domnule președinte, stimați deputați, bineînțeles, summitul G20 se referă la informații foarte detaliate. Toate deciziile ar trebui să, ar trebui să fie luate prin consens, însă, după cum spunea și președintele Barroso, procesul este în desfășurare chiar în, în ceea ce privește taxarea serviciilor financiare, chiar dacă nu s-au obținut niște rezultate spectaculoase, s-au luat unele măsuri care urmează să fie consolidate sub președinția franceză. Uniunea Europeană sprijină procesul G20 în ideea uh, elaborării unei taxe financiare la nivel global. După cum am spus, G20 lucrează pe bază de consens și mulți parteneri din G20 nu sunt de aceeași părere cu noi pe acest aspect, însă vom continua să lucrăm în această direcție. În același timp, trebuie să continuăm să lucrăm pe alte căi pentru a ne asigura că sectorul financiar contribuie în mod echital, ech, uh, echitabil uh, la uh, economia globală. Și anume printr o printr-o taxă pe servicii, pe activități financiare avem următoarele obiective. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că sectorul financiar contribuie în mod echitabil la finanțele publice. Acest lucru este foarte important mai ales având în vedere sprijinul pe care sectorul financiar l-a primit în timpul crizei. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că orice taxă pe care o impunem va oferi beneficii substanțiale fără să sub submineze competitivitatea Uniunii Europene. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că taxele uh, individuale la, nivel, uh, la nivelul statelor nu creează obstacole pentru piața unică. Avem două tipuri de abordare pentru uh, taxarea uh, sectorului financiar. O taxă pe activitățile financiare pare cea mai bună cale uh, pentru a, a aproba acest lucru în Uniunea Europeană ar asigura o taxare echitabilă, dar și uh, ar, ar asigura și re, uh, venituri necesare la finanțele publice. În plus, ar fi uh, un risc mult mai mic de competitivitate față de alte taxe care ar putea fi introduse în mod um, la nivel um, care ar putea fi introduse la nivel european. Apoi o taxă pe tranzacțiile financiare ar trebui să fie finanțată la, impusă la nivel mondial, care ar fi cel mai bun uh, uh, mod de a uh, finanța dezvoltarea și combaterea schimbărilor climatice. Cu o astfel de taxă pusă în aplicare în mod corect, am putea să avem noi surse de venit, în același timp păstrându-ne competitivitatea. Comisia continuă să lucreze la aceste opțiuni pentru a face uh, progrese în domeniul politicii financiare. În 2011, primul pas ar fi uh, o studiu de fezabilitate, un impact, o evaluare a impactului asupra taxării sectorului financiar. Vom, face, vom uh, lua în considerare și studiile uh, cu privire la statele membre și uh, vom face studii și cu privire la impactul asupra instituțiilor, care ar fi efectele unor posibile taxe asupra băncilor. Trebuie spus un lucru. E foarte important că G20 a preluat pe agenda sa uh, politica de dezvoltare. Este foarte important acest lucru uh, și anume faptul că G20 cu sprijin din partea Uniunii Europene ar putea să producă rezultate în interesul cetățenilor. Vă mulțumim, domnule comisar, spune președintele, domnul Șastel pentru Consiliu. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor deputați, în încheierea acestei dezbateri, în loc de concluzie, v-aș spune în mod general că înainte de întâlnirile grupului G20 ne era absolut clar că interesul Uniunii era acela de a ajunge la un rezultat acceptabil în multe domenii și mai ales că trebuia să ne asigurăm că, că în primul rând grupul G20 va rămâne un forum credibil, legitim, pentru, capabil să producă rezultate concrete, după cum am spus, și să dea un imbold politic coordonat globalizării pentru ca Uniunea în primul rând, să își facă auzit uh, glasul în acest context. Ne-am confruntat cu dificultăți și mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre aceste dificultăți, dar totuși Uniunea Europeană și-a făcut treaba și putem considera ca eforturile Uniunii și statelor uh, care participă la grupul G20 ca fiind satisfăcătoare. Uh, am um, avut al doilea summit în doi ani și ne-am luat angajamente colective la aceste summituri. Multe au avut uh, efecte pozitive asupra creșterii economice și stabilității financiare la nivel mondial, dar, într-adevăr, mai sunt multe de făcut și în cadrul Uniunii, uh, pe baza ceea ce ne-a explicat Comisia în legătură cu taxele Um, taxarea a tranzacțiilor financiare și bancare. Bineînțeles, concluziile uh, Consiliului European de pe 29 octombrie precizează că trebuie să se continue eforturile în aceste două dosare, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și uh, în general uh, pe scena internațională. Există un consens din ce în ce mai mare în legătură cu baza și spiritul unui, astfel, unui, acest, unui tip de taxare de acest tip, dar nu există consens nici în legătură cu obiectivul, nici cu folosirea a sumelor percepute și totuși în același timp statele membre creează sisteme naționale care sunt foarte diferite unele de altele și deci pe termen scurt trebuie să se introducă un minim de coordonare și pe termen mediu să ne orientăm spre un uh, cadru comun pentru a armoniza structurile de reacție la criză, mai ales uh, pe, bază de, pe baza propunerilor Comisiei. Consiliul European din octombrie a tras concluzia că trebuie să armonizeze mai mult regimele de taxare existente și Consiliul ECOFIN a fost invitat uh, să transmită Consiliul European din uh, decembrie concluzii în acest sens. În ceea ce privește taxarea tranzacțiilor financiare menționate acum de Comisie, Consiliul European a cerut Consiliului um, și deci ECOFIN-ului să examineze modul în care am putea astăzi evalua anumite uh, opțiuni și cum putem lupta împotriva paradisurilor fiscale și evaziunii fiscale. Și Consiliul Ecofin uh, a cerut grupul la nivel înalt din Consiliu pe chestiuni fiscale să examineze aceste posibilități. Vă mulțumim, domnule Șastel, dragi colegi, s-a încheiat dezbaterea, dar vă rog nu plecați din sală pentru că acum va avea loc ceremonia de decernarea premiului Lux și apoi vom vota. Deci, vă rog, nu părăsiți sala. Vă mulțumesc! Thank you.